supunem la vot în Parlament rezultatul negocierii în prima lectură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Oconi. Discuția se încheie, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Conform ordinii de zi, urmează acum raportul doamnei Flotră referitor la presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și uh, deținere ilegală de prizonieri. Dau cuvântul doamnei raportor 5 minute. Mulțumesc, doamna raportor. Pe durata celor 9 luni de lucru, datorită încrederii și sprijinul lui inestimabil din partea tuturor actorilor implicați și insist chiar și din partea parlamentarilor <laughs> europeni care uh, nu au acceptat niciodată să renunțe la lupta pentru adevăr și pentru justiție, am reușit să înțelegem care au fost elementele care uh, sunt reproșate Uniunii Europene și uh, statelor membre în programul uh, CIA. Toți actorii sunt formal și clar. Elementele concordă. Consiliul Europei, raportul acesteia, uh, Crucea Roșie, organizațiile de apărare a drepturilor omului, naționale, internaționale, jurnaliștii uh, de, care fac anchete, mărturiile victimelor, tuturor avocaților acestor agenții, foști agenții ei, statele membre, trebuie să dea uh, un răspuns în ceea ce privește complicitatea activă sau pasivă în anumite cazuri de tortură, de uh, dispariție forțată. Timp de 9 luni de zile am putut să măsor care au fost limitele cu care s-au confruntat anchetele întreprinse în statele membre și dorința aceasta de a masca adevărul de a uh, se ascunde în spatele intereselor naționale, de a utiliza în mod abuziv secretul de stat, lipsa de transparență, uh, limitarea drepturilor victimelor și avocaților acestora. Imaginația autorităților a fost fără margini. Și propunând uh, la vot acest raport, Parlamentul European dorește să marcheze o etapă decisivă pentru a pune capăt negării realității, negării dreptății, care caracterizează de fapt strategia statelor membre în acest domeniu domeniu de 11 ani de zile încoace. Prin aceste recomandări către Consiliu, către Comisie, către uh, exterior, Parlamentul European exprimă o dorință foarte clară. Totul trebuie să fie pus în aplicare în așa fel încât anchete riguroase, independente, transparente, care să poată determina care sunt răspunderile, să fie realizate uh, până la capăt. Uniunea Europeană și statele membre datorează acest lucru victimelor și îl datorează de asemenea și cetățenilor europeni care au dreptul să ceară cu tărie, cu forță instituțiilor noastre să respecte valorile democratice, să respecte statul de drept. Pentru a fi eficienți, noi trebuie să fim concreți, trebuie să fim precisi, trebuie să ținem seama de actualitatea fiecărui dosar pentru a putea găsi pârghia cea mai bună pentru a permite justiției să înregistreze progrese. Și astfel am ales să ne concentrăm pe chestiunea închisorilor secrete pe teritoriul Uniunii Europene. Și datorită unei colaborări extraordinare cu Eurocontrol, cărora țin să le mulțumesc datorită vizitelor și întâlnirilor parlamentarilor cu, din partea Comisiei Libe, raportorii, raportorii din umbră, astăzi acest raport se bazează Uh, uh, este în măsură să adreseze uh, recomandări către România, Polonia, Lituania. Cele trei țări se află astăzi în fața Curții Europene a Drepturilor Omului pentru acuzații de lipsă de anchetă eficientă și independentă. Mai mult decât niciodată, raportorul nostru este convins că doar o abordare coordonată la nivel european care să mențină, un, să propună un sprijin statelor membre poate să pună capăt acestei omerta. Din punct de vedere al Consiliului, evident, este clar că acest subiect trebuie să se afle pe ordinea de zi a discuțiilor și Consiliul va trebui să-și recunoască răspunderea și să prezinte scuze. În ceea ce privește comisia, dacă comisia a luat cunoștință de fapte, în schimb, ea nu a reușit să mobilizeze ansamblul resurselor și instrumentelor sale în materie de justiție și drepturile omului pentru ca statele membre să fie aduse pe o cale și anume să respecte drepturile fundamentale. Astfel, Comisia trebuie să aibă anumite inițiative suplimentare pentru a menține principiul de uh, sprijin reciproc de solidaritate. Doamnă Reding, raportul ne fixează întâlnire nouă Parlamentului European, dumneavoastră, Comisiei Victimelor și tuturor celor care caută adevărul cam peste un an de zile. Săptămâna trecută, Murat Conrad, cetățean turc care locuia în Germania, a fost deținut timp de 5 ani de zile, fără niciun fel de proces în Guantanamo, din nou a venit la Parlamentul European să ne aducă o mărturie despre uh, situația groaznică pe care a cunoscut-o și să ceară dreptate pentru victime. Doamna Reding, dacă domnul Gunaț, prin faptul că se va întoarce din nou în Parlament peste un an de zile, uh, atunci noi am putea să-i spunem că faptele au fost stabilite, că răspunderile au fost clarificate și că, într-adevăr, într-un final, în numele Uniunii Europene putem să-i permitem scuze, acesta va fi un lucru foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor. Dau acum cuvântul doamnei comisar Reding dai domnule președinte. mi voie să îi mulțumesc domnei Flotră pentru angajamentul său și pentru curajul de care a dat dovadă atunci când a preluat acest dosar. E vorba de un dosar foarte delicat și uh, e de asemenea un dosar care se referă la valorile noastre. Comisia a repetat constant că practicile uh, numite predări reprezintă o încălcare gravă a mai multor drepturi fundamentale. Arestări ilegale, detenții arbitrare, tortură și, uh, și maltratare. Astfel de practici nu sunt acceptabile. Drepturile omului trebuie să fie respectate pe deplin și acest lucru nu este negociabil. Comisia a subliniat întotdeauna că statele membre vizate nu trebuie doar să comenteze, ci și să continue uh, să realizeze anchete imparțiale pentru a restabili adevărul. Această obligație derivă din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și este menită să permită victimelor să obțină despăgubiri pentru pagubele suferite. De aceea ați și citat dumneavoastră curtea care se ocupă de aceste chestiuni. Din 2005, când au fost uh, menționate pentru prima dată aceste acuzații, Comisia a ținut legătura strâns cu aceste state membre pe teritoriul cărora se presupune că au existat astfel de centre de detenție. Comisia a tras concluziile necesare și le-a prezentat în, în comunicarea sa uh, privind aviația civilă și uh, de afaceri din ianuarie 2008 în consecință au fost modificate și regulile privind Single European Sky, care au intrat în vigoare în 2009. Acestea oferă mijloace suplimentare de monitorizare a uh, transporturilor și uh, am urmărit cu mare interes contactele cu instituțiile responsabile care sunt foarte pozitive. Acest raport se referă și la necesitatea de a aplica uh, obligația de cooperare judiciară în chestiuni penale ce țin de drepturile omului. În acest sens, Comisia este hotărâtă să se asigure că statele membre utilizează instrumentele relevante ale Uniunii Europene în domeniul penal și că respectă Carta Drepturilor Fundamentale atunci când implementează respectivele instrumente. Am spus acest lucru foarte des aici, în Parlament legislația europeană este unică și ea se aplică când se aplică carta. Deci, în aceste cazuri se aplică această cartă și nu e vorba aici doar de aspectele interne de cooperare judiciară, ci și de aspectele externe. Și în acest sens, Comisia subliniază cât de importantă este intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2010 a celor două acorduri UE-SUA cu privire la extrădare și cu privire la asistența juridică reciprocă. Ambele clarifică și unifică cadrul juridic de cooperare judiciară în chestiuni penale cu SUA și se referă în mod clar la nevoia de a respecta pe deplin drepturile fundamentale. În ceea ce privește deficiențele naționale și instituționale subliniate de raport, aș dori să amintesc că tratatele actuale nu dau Uniunii Europene forța de a stabili un mecanism general care să se ocupe de încălcările drepturilor omului. Cu toate acestea, vă pot asigura că Comisia este vigilentă și urmărește aplicarea acestei carte în cadrul legislației europene, după cum v-am explicat, în legătură cu cooperarea judiciară în chestiuni penale. În ceea ce privește supervizarea serviciilor de informații și de siguranță. Știți că e un domeniu foarte delicat, care ține de răspunderea statelor membre. Comisia și-a uh, Comisia a declarat în repetate rânduri că cooperarea cu serviciile de informații nu trebuie în niciun caz să încalce instrumentele europene valabile în domeniul cooperării polițienești și uh, judiciare în domeniul penal. Niciun fel de cooperare dintre serviciile de informații nu poate să submineze respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a statului de drept. Cred că Parlamentul este de acord cu mine. De fapt, acesta este singurul mod în care putem combate terorismul, aplicând regulile de bază, regulile noastre pe baza cărora Uniunea Europeană și-a clădit existența. Comisia e gata să coopereze activ cu Parlamentul și să se asigure că ce se întâmplă în cadrul programului de predări CIA nu se va repeta niciodată. Mulțumesc, doamnă comisar. În numele Comisiei AFET are cuvântul doamna Latford. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dată fiind uh, dorința Uniunii Europene de a proteja de democrația, principiul statului de drept, etc., Iată cele ce s-au întâmplat prin în anii 2000 și acțiunile CIA în Europa uh, care au avut loc atunci, în anii 2000, ne, ne fac să ne rușinăm bine de tot. Dar mai rău decât cele întâmplate în anii 2000, uh, Uh, e faptul că acum uh, păstrăm uh, secretul asupra tuturor acelor acțiuni. Uniunea Europeană trebuie să aibă curajul și respectul de sine de a cere statele membre, statelor membre să-și asume responsabilitățile pentru toate abuzurile comis, comise. De curând am numit un, un alt reprezentant UE pentru uh, drepturile omului, pe domnul Lambrinidis, dar imaginea din acest punct de vedere al Uniunii Europene în lume este subminată de faptul că, iată, câteva state membre au uh, comis abuzuri. Prin urmare, trebuie să ne ridicăm la nivelul uh, responsabilităților asumate de noi la nivel declarativ. Lucrul acesta este ne- necesar. Uitați-vă ce se întâmplă în Lib- Libia oamenii de acolo văd că, iată, puterile occidentale sprijină tocmai foștii membri ai guvernului Gaddafi. Ah, cu siguranță Tony Blair are tare multe de explicat pe viitor. Ah, Regatul Unit ne-a dezamăgit în ceea ce privește relațiile cu ah, Libia și nu doar și de asemenea președintele Obama nu a fost capabil să închidă închisoarea de la Guantanamo, lucru care este de asemenea foarte uh, uh, rușinos. De asemenea, președintele american nu a pus capăt tuturor acelor atacuri cu drone comise de uh, armata americană. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât timpul va trece și vom pierde din memendum. Acum, Comisia Europeană ar trebui să ceară statelor membre să-și asume responsabilitățile și să recunoască cele făcute și, de asemenea, să-i sprijine pe toți raportorii Parlamentului European care luptă pentru asta. Vă mulțumim. Acum trecem la vorbitorii numele grupurilor. Mai întâi de toate, în numele PPE, doamna Michel Strifler. Două minute. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. În fiecare zi, în acest Parlament, încercăm să facem în așa fel încât Uniunea Europeană să progreseze, să devină un, un spațiu de libertate, de securitate, de justiție, mai eficient, mai aproape de cetățean, în slujba cetățenilor europeni. Uniunea Europeană este un spațiu în care statul de drept trebuie să prevaleze și în care drepturile omului trebuie să fie protejate, apărate și respectate. Acestea sunt valorile noastre sunt valorile în care eu cred, în care grupul meu, PPE-ul, crede din punct de vedere politic. Domnule președinte, în momentul în care mâine vom comemora cel de-al treilea, uh, al treilea an de la 18-lea an de la atentatele de la uh, New York, noi trebuie să demonstrăm că nu vom slăbi atenția noastră și uh, vom face asta tocmai în beneficiul securității a 500 de milioane de cetățeni europeni. Justiția și securitatea se reprezintă pilonii pe care trebuie să sprijinim noi politica noastră de luptă împotriva terorismului și în acest sens, eficacitatea măsurilor de luptă împotriva terorismului și respectarea drepturilor omului nu sunt elemente antinomice, ci reprezintă elemente complementare care se întăresc unul pe celălalt. Detențiile ilegale, fără niciun fel de acuze, fără niciun fel de proces, sunt contrare valorilor noastre și trebuie să fie pur și simplu interzise pe viitor și să uh, facem în așa fel încât să nu mai poată fi realizate pe teritoriul Uniunii Europene. Nimeni nu poate fi lipsit de accesul la justiție, de dreptul la un proces echitabil, iar acest drept trebuie să fie garantat tuturor cetățenilor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc. Din partea socialiștilor și democraților, doamna Tania Fajon. Hvala lepa. Spoșovane colegițe... Mulțumesc. Stimați colegi, Poate că unii se mai întreabă încă de ce, după atâția ani, Parlamentul European se ocupă de răpirile ilegale aresturile ilegale și transportul de prizonieri ilegal pe uh, teritoriul european. Vreau să le amintesc acestora că încălcarea demnității umane și a um, drepturilor omului nu uh, au uh, un termen de expirare. Mâine va trebui să votăm și va trebui să dăm satisfacție uh, celor care uh, nu sunt ascultați de zeci de ani. E vorba de victimele unor, uh, unor evenimente tragice și vreau să vă amintesc de toți cei care au avut de suferit din cauza politicilor care au apărut ca reacție la evenimentele de acum zece ani. Nu trebuie să uităm că până acum niciun stat membru nu și-a îndeplinit pe deplin obligațiile de a menține și de a respecta uh, drepturile omului internaționale și de a le împiedica încălcarea. Fac apel la Comisia Europeană să susține și să susțină și să monitorizeze procedurile naționale de uh, stabilire a responsabilității statelor membre. Numai așa putem să avem uh, cu adevărat rolul de gardian al drepturilor omului și putem să avem pretenții de la statele vecine să respecte standarde înalte de drepturile omului și de uh, stat de drept democratic. Mulțumesc! În numele liberalilor are acum cuvântul doamna Sophie Invelt două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, în cadrul acestor dezbateri importante, Consiliul este absent. Se pare că Consiliul nu este interesat de cazurile de încălcare a drepturilor omului. Vreau să mulțumesc raportorului, cu toate acestea, pentru eforturile susținute depuse. Din păcate, nu este prima oară, oară și nici ultima oară când vom dezbate această temă. Statele membre neagă. Și dacă e să-l ascult pe colegul de la PP și pp ul neagă cele întâmplate. Cele întâmplate nu pot primi vreo justificare. Dacă aceleași acțiuni ar fi fost uh, comise în state, să le spunem, spre exemplu, africane, cu siguranță ne-am fi reunit cu toții în sala aceasta și am condamna acele acțiuni. Dar pentru că aceste acțiuni au fost comise de către state de membre ale Uniunii Europene, avem senzația că nu trebuie să răspundem în fața lumii. Iată, ne-am pierdut credibilitatea, ne-am pierdut compasul moral. E de-a dreptul ironic că noi am uh, ajutat la distrugerea unor dictaturi, precum cea a lui Mubarak sau a lui Gaddafi, sau cea a lui Assad, care în continuare există. Deci noi am reușit să distrugem dicturi care fuseseră bazate pe teroare, dar în același timp, până în ziua de astăzi, guvernele statelor membre ale Uniunii Europene refuză să ofere răspunsuri uh, Uh, refuză să își asume responsabilitățile cuvenite și refuză să, să își ceară scuze. Nu este vorba aici despre a arăta cu degetul către o țară sau alta, nu e vorba despre Lituania, România sau vreo alt, un alt stat membru al Uniunii Europene, ci este vorba despre o rușine colectivă. Noi, Parlament, ca Parlament European, avem datoria de a spune din nou și din nou că vom discuta despre această temă până în momentul în care, într-adevăr, vinovații de încălcarea drepturilor omului pe teritoriul european vor fi deferiți justiției. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele verzilor, doamna Frida Pebols, două minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. La momentul respectiv și eu eram membră a Comisiei Temporare uh, instituită în Parlamentul European pe această temă și din proprie experiență știu cât de greu este acest subiect. În numele grupului nostru politic aș dori să o felicit pe doamna Floutru, doamna raportor, pentru acest raport de monitorizare, pentru că la momentul respectiv, când s-a redactat primul raport, Pentru foarte mulți colegi era destul de greu să înțeleagă care era răspunderea statelor membre și asta din cauza lipsei de informații în ceea ce privește programele de detenție ale CIA. Forța acestui, acelui raport era, de fapt, formularea recomandărilor. Spre exemplu, se propunea o definire generală a conceptului de terorism. Se cerea instaurarea unui control democratic în ceea ce privește serviciile de spionaj Recomandările cereau ca aceste practici ilegale să uh, dispară pe viitor. Practici precum detențiile ilegale și așa mai departe. Însă, la un termen de 5 ani de zile după, ce constatăm? Constatăm că aceste recomandări nu au fost traduse în fapt și niciun stat membru european nu a explicat care este situația uh, în mod real și nu putem decât să lansăm apeluri în ceea ce privește deschiderea și uh, uh simțul de răspundere din partea CIA. Și asta în ciuda probelor aduse de către Consiliul Națiunilor, uh, Unite, Consiliul Europei, Amnesty Internațional, Parlamentul European, uh, și toți cei care au participat la acest dosar. Eu sper că după acest raport Parlamentul European să continue să exercite presiuni până când, într-adevăr, reușim să clarificăm pe deplin situația și până când, într-un târziu, aceste recomandări să fie cu adevărat aplicate, pentru că sistemele acestea de detenție arbitrară sunt în continuare considerate a fi legitime în uh, Statele Unite. Spre exemplu, Guantanamo s-a promis închiderea acestei închisori, însă nu s-a realizat acest lucru. E nevoie de un echilibru între protecția intereselor colectivității și uh, infracțiune în ceea ce privește libertatea privată. Respectarea drepturilor omului reprezintă o condiție absolută pentru a putea asigura în mod eficient lupta împotriva terorismului și pentru a menține în același timp și încrederea alegătorilor, cetățenilor în sistemul european. Pentru că acest sistem de detenție ilegală a reprezentat uh, un prejudiciu față de încrederea pe care o aveau cetățenii. Uh, faptul că s-a invocat în mod sistematic secretul de stat, modul în care serviciile de spionaj au uh, lucrat. Toate aceste elemente, de fapt, contrazic valorile noastre, valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Iar grupul nostru politic își dorește ca textul să fie puternic, să condamnăm uh, în mod vehement aceste practici și doar astfel Uniunea Europeană, Europa va putea să-și mențină un cuvânt de spus din punct de vedere moral, ca autoritate morală în întreaga lume. Mulțumesc și acum în numele ECR dau cuvântul domnului Timothy Kirchhoff. Domnule președinte, domnule comisar, și eu cred că această chestiune nu poate fi ignorată acuzațiile aduse anumitor state membre de implicare în această chestiune trebuie să fie tratate cât se poate de serios. Sunt jurist, democrat și fost ministru de interne și cred că orice fel de anchete de acest gen trebuie să urmeze un proces clar. Și anume, trebuie să se desfășoare anchete juridice independente la nivelul statelor membre. Aceste anchete sunt în desfășurare în statele numite în această uh, problemă. Serviciile publice au rolul de a ne proteja. Așadar, trebuie să tragem linie după aceste acuzații și să ne asigurăm că astfel de rapoarte nu hrănesc teroriștii și propaganda extremistă. Regatul Unit e, una, e unul dintre statele uh, acuzate. E, e vorba de un stat, după cum știți, care de foarte mulți ani susține drepturile omului și statul de drept și democrația. Vreau să vă spun că uh, serviciile noastre de uh, siguranță sunt acum uh, pătate, acuzate pe nedrept. La fel și alte state membre sunt acuzate, dar nu condamnate. Este oare corect? Sigur că e important să progresăm, să încurajăm cooperarea și o metodă bună de lucru. Însă nu cred că conținutul acestui raport, limbajul folosit în el sau abordarea ne ajută să ajungem la rezultate pozitive. Domnule președinte, în țara din care vin eu, nu ești nevinovat până la proba contrarie și, din păcate, așa este și în Parlament. Eh, Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Vergia de la GUE 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte nu putem decât să ne bucurăm de faptul că acest raport este astăzi examinat de către Parlamentul European. Într-adevăr, așa cum au spus, s-a spus și în presă, așa cum au spus și ONG-urile de nenumărate ori, operațiuni secrete conduse de către CIA imediat după atentatele din 11 septembrie au implicat cam 60 de state peste tot în lume, din care 10 din Uniunea Europeană. Uh, răpire, dispariții ilegale, tortură, predări a așa ziselor suspecți către Guantanamo, Guantanamo care în continuare nu este închisă. Evident că s-au comis uh, încălcări ale drepturilor omului omului. Și statele membre respective fac tot ceea ce le stă în putință pentru ca acest adevăr trist să fie scos la lumină. Așa că aș dori acum să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Flotră, pentru faptul că în numele nostru a continuat această muncă extraordinară și asta în ciuda unor presiuni exercitate de statele membre și de reprezentanții lor aici, în sală. Uh, n-am să citez pe nimeni, însă toată lumea se va recunoaște. Trebuie să fie clar că nu putem accepta să schimbăm prisma de analiză în funcție de afinitățile pe care le avem sau nu cu un guvern. Drepturile omului și încălcările acestora sunt întotdeauna intolerabile. Încălcări cu atât mai intolerabile cu cât sunt comise de către statele membre ale Uniunii Europene care vor să dea lecții lumii întregi pe această temă. Aici nu e vorba de realism politic care să poată fi utilizat. Niciun stat, nici măcar statele membre, nici măcar statele Uniunii Europene, nici Statele Unite ale Americii nu pot să scape de răspunderea ce le revine, chiar și atunci când e vorba de luptă împotriva terorismului. Da, într-adevăr, credibilitatea Uniunii Europene este în joc, în mod colectiv colectiv suntem responsabili față de cetățenii Uniunii Europene. Atunci, haideți să avansăm, haideți să înregistrăm progres. Într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să măture întâi în propria ogradă înainte de a da lecții mai departe. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul colegului nostru, Andreas Molzer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Respectarea drepturilor omului, iată un uh, lucru pe care Uniunea Europeană îl cere în întreaga lume. Drepturile omului sunt drepturi care trebuie să fie respectate de toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și de statele candidat. Prin urmare, iată, scandalul este generat de închisorile secrete ale CIA pe teritoriul european, scandalul este cât se poate de justificat, pentru că astfel de transporturi ilegale, dețineri ilegale au fost practic consfințite de către autoritățile acelor state în care închisorile au fost create. Dacă lucrul acesta n-ar fi suficient de rușinos, iată, anchetele se tergiversează din nou și din nou. Ar fi cazul ca aceste anchete să fie încheiate cât mai curând cu putință putință. Și dacă tot vorbim despre drepturile omului, atunci trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană nu mai poate închide ochii în fața încălcărilor drepturilor omului în Turcia, stat care candidează la statutul de membru al Uniunii Europene. Eu cred că, pornind de la această stare de fapt, Turcia nu ar mai trebui să facă obiectul discuțiilor, măcar cu privire la uh, statutul de membru al UE sau la cu privire la un acord de parteneriat privilegiat cu Turcia încheiat de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum trecem la următorii vorbitori. Mai întâi de toate, domnul Coelho, două minute. Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, doamnă vicepreședinte Reding, antecesorul dumneavoastră, vicepreședintele Fratini, a spus aici în 2007 că uh, siguranța nu are preț. Și are dreptate. Sunt de acord și cu ce spuneți dumneavoastră astăzi când vorbiți despre, uh, despre prezumția de nevinovăție, despre uh, importanța uh, legii, despre importanța unui proces corect. Toate aceste lucruri ar fi trebuit să se întâmple, însă, din păcate, nu au fost respectate cerințele legislației internaționale. Raportul acesta a fost uh, un raport similar a fost adoptat în uh, februarie 2007 în comisie și uh, acela conținea omisiuni și făcea recomandări care ar fi trebuit să fie respectate pentru că aceste neajunsuri să nu se repete. Ce s-ar întâmpla dacă astăzi s-ar repeta aceste uh, evenimente. Credeți că istoria s-ar uh, schimba? Credeți că ar fi uh, ceva diferit? Eu cred că nu. Eu cred că totul s-ar repeta la fel. Poate că unele state membre ar fi mai uh, uh, rapide în reacțiile lor, însă uh, instituțiile europene și guvernele anumitor state membre, de fapt, nu au făcut nimic. Nici măcar nu cred că s-au uitat la cele 40 de recomandări din raportul dumneavoastră. Eu, de fapt, susțin aceste recomandări, însă trebuie să vă spun că motivele de stat pot reprezenta o justificare uh, specială pentru încălcările democrației, însă nu înseamnă că trebuie să devină regulă. Trebuie să îi asigurăm pe cetățenii noștri că așa ceva nu se va mai repeta sau cel puțin nu se vor repeta astfel de fapte rămânând nepedepsite. Trebuie ca parlamentele naționale să se asigure că cele 40 de recomandări sunt analizate individual și că sunt implementate corect. Până acum, marea majoritate a recomandărilor au fost pur și simplu lăsate deoparte. Mulțumesc. Urmează acum doamna Silvi Ghiom, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, doresc să o felicit pe colega noastră, Elen Flotr, pentru munca depusă în cadrul acestui raport și pentru eforturile depuse pentru ca toate autoritățile să-și preia responsabilitatea ce revine într-un dosar foarte dificil. Iată că ne confruntăm cu o situație în mai multe țări în care există încălcări ale drepturilor omului care s-au produs pe teritoriul european și asupra cărora încă mai avem întrebări mai numeroase decât răspunsurile pe care le-am obținut. Lupta împotriva terorismului nu poate justifica absolut tot, fără de care ne-am pierde orice umbră de legitimitate și în acest sens aș dori să insist asupra utilizării abuzive a acestei noțiuni, acestui concept de secret de stat, siguranța națională și așa mai departe. E nevoie de un control, e nevoie de transparență. Transparența pe de care dau dovadă statele membre și Uniunea Europeană reprezintă o condiție indispensabilă pentru ca publicul să aibă încredere în lupta aceasta împotriva criminalității transfrontaliere, împotriva terorismului, cu respectarea uh, drepturilor omului și a demnității umane. Dacă anumite state au fost citate, într-adevăr există și o responsabilitate colectivă a Uniunii Europene și așteptăm din partea Consiliului o poziție clară în ceea ce privește faptele dovedite și nu doar anumite acuze care încă nu au fost uh, dovedite, dar care nu pot fi trecute sub tăcere. Uh, nu pot fi uh, lăsate deoparte. Consiliul trebuie să facă tot ceea ce stă în potință pentru a uh, clarifica lucrurile. Și în același sens aș dori de asemenea să felicit și cetățenii care s-au mobilizat foarte mult pe marginea acestui raport și așteaptă cu nerăbdare votul nostru pe acest raport pentru a vedea că lucrurile evoluează. Votul de mâine sper că va fi un sprijin în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ghion. Și acum am să dau cuvântul colegului nostru Conrad Șimanschi. Un minut państw mulțumesc, domnule președinte. Jumătate dintre statele membre au pus la dispoziția Statelor Unite ale Americii propriile spații aeriene. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă oare că jumătate din statele membre au neglijat uh, dreptul internațional și drepturile omului și standardele în ceea ce privește drepturile omului. Cred că asta ar fi uh, concluzia pe care am putea o trage din, uh, din această afirmație, nu-i așa? Dar nu, E clar că poziția statelor membre a fost una dificilă. E clar că s-au comis greșeli, însă ar fi de-a dreptul stupid să acuz jumătate dintre statele membre ale Uniunii Europene fără a avea uh, în același timp o alternativă pentru abordarea uh, teroriștilor la nivel internațional. Oare e într-adevăr corect să oferim teroriștilor aceleași drepturi ca și cetățenilor obișnuiți? Nu cred că e corect. Președintele Obama a înțeles prea bine acest lucru. Ca urmare, închisoarea de la Guantanamo e în continuare funcțională, iar președintele Statelor Unite ale Americii Statelor Unite ale Americii folosește în continuare curțile marțiale pentru a-i judeca pe teroriști, dar Uniunea Europeană se pare că nu înțelege lucrul acesta și importanța sa. Mulțumim, domnule Șimanski. Doamna Invelt, domnule Șimanski și de asemenea doamna uh, Latford și-au ridicat cartonașele albastre. Acceptați întrebările lor. Domnule uh, Șimanski, oare am înțeles bine? Spuneați dumneavoastră că persoanele care sunt suspecte de a fi com- comis acte teroriste nu ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca și cetățenii obișnuiți. Să înțeleg, domnule Șimanski, că dumneavoastră considerați că drepturile omului nu sunt indivizibile și inviolabile, ci din potrivă sunteți de părere că toate valorile pe care le-am inclus noi în tratatele noastre sunt greșite? Domnule Șimanski. Nu, sunt de acord cu principiul uh, drepturilor indivizibile, însă să nu uităm că situația unui infractor este cu totul alta decât situația unui cetățean uh, obișnuit. Să nu uităm că teori- teroriștii sunt teroriști și, prin urmare, e normal să avem uh, proceduri speciale pentru asemenea cazuri. Deci uh, folosim curțile marțiale în cazul uh, curțile marțiale în cazul uh, teroriștilor, în același timp folosim tribunalele penale în cazul infractorilor de infractorilor comuni. E clar că curțile penale nu pot să trateze problema uh, teroriștilor. Doamna Latford. Da, domnule um, Șimanski, <laughs> exact lucrul acesta îl înțelesesem și eu și tocmai lucrul acesta mă îngrijorează. Să nu uităm că actele teroriste sunt infracțiuni și sunt infracțiuni care ar trebui să fie tratate ca atare. Cei care se fac vinovați de asemenea uh, infracțiuni ar trebui să fie deferiți unor uh, instanțe care uh, urmează să-i jude, uh, judece într-o manieră echitabilă. De aceea am, am creat uh, Tribunalul Penal Internațional. Nu e așa. Nu, iată, greșeala mare comisă în anii 2000 a fost aceea că nu am întărit uh, legislația internațională și dreptul internațional, ci am permis fiecărui stat să facă ce vrea. Domnul, domnul Șimanschi are cuvântul. Da, într-adevăr, uh, justiția este cea care trebuie să ia o decizie cu privire la sancțiunea impusă uh, Uh, uh, infractorilor. Dar să nu uităm că o procedură juridică ordinară nu este suficient de bună atunci când avem de-a face cu rețele de teroriști. Convenția de la Geneva, care a fost promulgată acum vreo 60 de ani, nu mai face față situației actuale nici pe departe și nici procedurile din statele noastre nu pot face față situației. Urmează doamna Zubăr, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Transportul, predările uh, care au avut loc uh, sunt absolut clare și se înscrie într-o politică de a preveni terorismul în uh, sânul NATO. Combaterea terorismului este foarte importantă pentru statele membre. E o idee strategică a NATO care a justificat o serie întreagă de uh, acțiuni uh, greșite la care s-a referit doamna Flotră. Este vorba și de un dialog pe care l-am avut noi referitor la Carta ONU din 1945. Tot, toate acestea au fost subminate. Trebuie ca Statele Unite să își limiteze eforturile imperialiste prin astfel de acțiuni. Pentru că, uh, de fapt, despre asta este vorba. și uh, să uh, se pună capăt acestor acțiuni ilegale. În Portugalia s-a încercat să se realizeze o anchetă, dar uh, uh partidele care sunt majoritare în Parlament au blocat pur și simplu procedura.

îmi amintesc că eram în sala aceasta cu vreo șapte ani în urmă. Președinția era deținută de statul meu și îl întrebam pe domnul Alexander exact despre uh, ce se întâmplă cu uh, centrele de detenție ilegală din Uniunea Europeană. Ei, pe vremea aceea am fost uh, urecheat de către reprezentanții statului meu, am fost aproape dat afară din sală. Prin urmare, domnule președinte, din păcate astăzi nu putem fi mândri de steagul uh, nostru al Uniunii Europene și de asemenea nu putem fi mulțumiți în momentul în care vedem că Consiliul nu este reprezentat în sală și ignoră aceste acuzații care sunt aduse unora dintre statele membre. Mă întreb care ar fi fost reacția Consiliului în cazul în care am fi vorbit astăzi despre alte state decât cele europene. Din fericire, în Regatul Unit am demarat investigații interne care resping practica investigațiile anterioare, dar nu e suficient. În momentul în care uh, există teroriști, aceștia nu ne pot uh, distruge prin acțiunile lor, nu câștigă în cazul în care suntem uh, credincioși valorilor și principiilor noastre și uh, cu siguranță nu vor câștiga de pe urma uh, coloanei ver- verticale de, către, de care do- dăm dovadă. Singurul stat care a avut, a reacționat corect dintre statele europene este Norvegia. Norvegia, confruntată cu acțiuni teroriste, a, nu a îndepărtat drepturile cetățenilor și nu le-a violat, ci din potrivă le-a întărit și nu putem decât să sprijinim lucrul acesta sau un asemenea gen de acțiune. Domnul președinte, uh, vă mulțumesc, trecem la procedura de catch the eye. Mai întâi de toate, doamna Flascova. Pani comisarca, program CIA zahrania opakované porušovanie ľudských práv. Mulțumesc, domnule președinte. Programele CIA în ceea ce privește încălcările drepturilor omului, uh, predările extraordinare, dispariții, tortură, știm că pentru asta există o comisie specială de anchetă care monitorizează, care anchetează ceea ce s-a întâmplat și spațiul utilizat de CIA în Uniunea Europeană. Parlamentul a cerut întotdeauna să existe o cooperare cu guvernele naționale în ceea ce privește aceste programe ale CIA și uh, trebuie să bazăm această cooperare pe statul de drept, pe respectarea drepturilor omului, respectarea demnității umane și respectarea legislației internaționale, etc., etc. Asta tocmai pentru a menține încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și în sistemul nostru de protejare a drepturilor omului, pentru a ne asigura că avem politici responsabile. Dar pentru asta trebuie ca noi înșine să fim responsabili. Statele membre încă mai au anchete în curs, încă nu și-au îndeplinit toate obligațiile care le revin în domeniu. Mulțumesc, domnul Murphy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 The EU and its member states often like... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și statele membre vorbesc întotdeauna despre democrație și principiul statului de drept. Ei bine, iată că implicarea unora dintre statele membre tocmai în acțiuni de încălcare a drepturilor omului arată cât de, de fațadă sunt toate aceste uh, declarații. Tortura, detențiile ilegale sunt documentate și sunt cunoscute de guvernele implicate Guantanamo Bay și toate centrele de detenție din Europa ar trebui să fie închise imediat. Toți uh, arestații ar trebui să fie fie judecați corect, fie uh, eliberați. Prin Shannon anul trecut au trecut zeci de astfel de presupuși uh, te- teroriști. Ei erau trans- uh, transportați pe zboruri CIA. Cer ca toți acești uh, deținuți, a căror destinație nu este cunoscută în momentul de față, să fie uh, uh, eliberați cât mai curând cu putință. Și cer asta în numele uh, par, partidului pe care îl reprezint. Domnul Pașca urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Interogările ilegale și detenția ilegală uh, realizate de CIA tulbură bunele relații dintre Uniunea Europeană și SUA. Activitățile de investigare din Uniunea Europeană au arătat că astfel de acțiuni ilegale s-au desfășurat în nord-estul Poloniei și că au avut loc acolo predări. Astfel de activități ale CIA ar fi putut să fie, uh, nu ar fi putut să fie desfășurate fără binecuvântarea statului. Ceea ce înseamnă că uh, demnitari de nivel înalt au luat parte la activitățile ilegale desfășurate de CIA. Dacă aceștia nu uh, își cer scuze, dacă nu își recunosc măcar fapta, nu putem merge mai departe. Forțele de securitate din Uniunea Europeană au participat și în trecut la astfel de activități și nu trebuie să se mai întâmple așa ceva. Mulțumesc. Ultimul din Catch the Eye este domnul Bronz. Detenția ilegală nu este doar o problemă în sine, ci și ilegalitatea și lipsa aceasta de înregistrări, de dovezi care să uh, faciliteze clarificarea situației. Îmi aduc aminte că la un moment dat s-a spus că tortura nu poate fi niciodată justificată din punct de vedere moral. Dar cei care nu sunt convinși de argumentele morale ar trebui să-și dea seama că tortura este ineficientă pentru că, de fapt, duce la apariția unor, uh, unor informații care nu sunt fiabile. Și știm că persoanele care au fost astfel maltratate uh, și au fost astfel uh, supuse torturii nu au dat informații fiabile. Ne putem pune o întrebare dacă suspecții de terorism pot beneficia de prezumția de inocență în sistemele noastre judiciare. Eu sunt convins că anchetele trebuie să fie organizate în statele membre ale Uniunii Europene și prin acest uh, document cerem noi din Parlamentul European să avem această posibilitate de control. Însă acest, această posibilitate de control revine autorităților judiciare și parlamentelor naționale. Mulțumesc, domnul președinte. Dau acum cuvântul doamnei comisar Reding din partea Comisiei. President, from the outset. Domnule președinte, de la bun început, poziția Comisiei cu privire la această temă a fost următoarea. Unul la mână, combaterea terorismului trebuie să fie demarată și toate acțiunile de combatere a terorismului trebuie să respecte drepturile omului. În al doilea rând, adevărul trebuie să fie descoperit. În al treilea rând, Comisia Europeană dorea să se asigure că aceste acțiuni nu se vor mai repeta niciodată pe viitor. Doamna raportor știe prea bine care este poziția comisiei, pentru că i-au parvenit toate scrisorile comisiei. Prima scrisoare emisă de către comisia a fost uh, trimisă în 2006 de colega Fratini, mai apoi domnul Baro, mai apoi a existat o scrisoare semnată de doamna Maestrom și de către mine. Vă asigur că și pe viitor Comisia Europeană va cere imperativ statelor membre să reveleze uh, tot adevărul. Mă voi întâlni de asemenea cu Stavros uh, Ramblinidis, noul uh, reprezentant special al UE pentru drepturile omului, pentru a vedea cum putem să ne unim forțele. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană poartă un dialog continuu cu Statele Unite în ceea ce privește drepturile omului și uh, combaterea terorismului. Avem discuții sau purtăm discuții cu reprezentanții autorităților americane cu privire la absolut toate temele ce vizează uh, Uh, drepturile omului. Vorbim, prin urmare, despre toate acuzațiile de răpiri, de tortură, de detenții ilegale. Vorbim uh, despre aceste teme atât cu statele, Uniunii, cu statele Unite ale Americii, cât și cu toate celelalte state ale lumii. Să nu uităm că odată cu semnarea, ratificarea Convenției împotriva uh, Uh, torturii, Uniunea Europeană și-a, respectiv statele membre și-au uh, asumat responsabilitatea de a demara un plan de acțiune și de a ratifica cât, până în 2015 această convenție internațională. Bine, deci, pe plan uh, oficial n-am asumat responsabilitățile. Acum trebuie să ne punem întrebarea dacă lucrurile acestea se mai pot repeta pe viitor? Și la această întrebare nu pot decât să vă răspund nu, clar. De ce? Pentru că Parlamentul European cu siguranță își va exercita presiunea și pe viitor și să nu uităm că Uniunea Europeană reprezintă un echilibru perfect între, pe de o parte, drepturile uh, Uh, societății pe ansamblu și, pe de altă parte, drepturile cetățenilor individuali. Uniunea Europeană are la bază principiul statului de drept și uh, și are la, la bază respectarea dreptului, fie el național și internațional, și iată, aceste principii trebuie să fie puse în aplicare pe viitor. Domnul uh, președinte, vă mulțumim, doamnă comisar. Uh, urmează acum doamna raportor. Trei minute. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această dezbatere pentru a um, susține această muncă îndelungată, care, după cum am spus uh, în introducere, are termenul peste un an. Cred că în termen de un an vor, fi, vor pot fi făcute foarte multe lucruri în statele membre. Sigur că noi nu suntem magistrați, nu putem stabili probele și dacă este iau exemplul României, s-a făcut o anchetă la Senat, ați spus acest lucru, într-adevăr e menționat, însă știu că se aduc acuzații că noi zboruri ar fi legat România de Lituania, după cum arată Eurocontrol. Există și o plângere împotriva României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar comisarul pentru drepturile omului, Hammerberg, a dat declarații în acest dosar și se pare că, de fapt, concluziile publice ale anchetei nu sunt complete. Sigur că nu dorim să arătăm cu degetul ca vinovată o țară sau alta. Colegii uh, s-au exprimat în legătură cu acest raport și au vorbit de responsabilitatea noastră colectivă. Ce se întâmplă? De fapt, fiecare stat membru deține o părticică din adevăr. De fapt, noi dorim ca fiecare stat membru să uh, își desfășoară anchetele cât mai bine ca să poată actualiza acest sistem, fiindcă este vorba de un sistem. Nu dorim să desemnăm o țară sau alta. E absolut clar și evident, nu se poate nega că în România trebuie să fie uh, începută o nouă anchetă. Pentru că există elemente, nu sunt probe pentru că noi nu suntem magistrați, însă există elemente destul de importante pentru a motiva redeschiderea anchetei și raportul nostru nici nu cere altceva. Raportul nostru cere acestor state să deschidă o anchetă și cere și Comisiei Europene să susțină această teorie și anume că fiecare stat deține o parte din adevăr și că Comisia Europeană are datoria și obligația de a face în așa fel încât această parte de adevăr să facă lumină în celelalte țări, ca să arătăm cetățenilor europeni care este adevărul. Sunteți foarte strictă, aveți intervenții regulate și ferme cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale și vă felicit pentru că o faceți. Însă, în cazuri flagrante de încălcări masive și neclarificate, trebuie să fie găsiți vinovații acestor încălcări. De exemplu, în dosarul acesta, puteți să îi aduceți la oaltă pe procurori, pe procurori să cereți să se facă schimb de informații, să puteți compila informațiile, puteți să-i ajutați pe, state, pe cei din statele membre să facă aceste anchete. Vreau să vă rog să susțineți statele membre, să le puneți la dispoziție toate noile elemente care au apărut. De exemplu, analiza aceasta referitoare la uh, datele deținute de Eurocontrol cu privire la aceste zboruri. Iată ce puteți face în următorul an și sper ca peste un an să ne întâlnim cu vești mai bune. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult, doamnă Flotră! Aici se încheie această dezbatere. Votul va avea loc mâine la orele 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de intervențiile cu durata de un minut. Și aici vreau să fac un apel. Vă rog frumos să respectați timpul alocat, să respectați acest minut. Eu am să fiu foarte sever pentru că nu avem mult timp la dispoziție și avem foarte multe încă de făcut. Îi dau cuvântul doamnei Patrao Neveș. No mês de setembro, ano após ano, muito... Mulțumesc, domnule președinte. În luna septembrie, de multe ori